much time. Yeah, okay. we are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon, everybody. I... Bună ziua tuturor! Știu că nu suntem în formație completă încă, dar trebuie să începem, pentru că uh, cei care gestionează aici uh, timpul ne fac semne. Așadar, primul punct este punctul 10, și anume votul privind proiectul de raport realizat de Wolf Klintz cu privire la agențiile de rating de credit. Așadar, dacă aveți cu toții cartelele de vot, vă rog să le introduceți în console și să facem un test. Un test pentru un vot electronic. Știu că Sven nu are cartela sa și domnul Pitela, la fel. Mai este și altcineva care nu are cartela de vot? Haideți să facem un test. Sunteți uh, mulțumiți de persoanele care stau lângă dumneavoastră? Asta e întrebarea pentru vot. Dar haideți să votăm secret. Deci avem un vot secret. Dacă vă place persoana care stă lângă dumneavoastră. Bun. Trei lipsesc. Un verde, un, o persoană la verde, o persoană la socialiști. Puteți să încercați să vedeți dacă funcționează, să vedem ce se întâmplă. Da, s-a aprins o luminiță, văd. We can tell. It says 64. Da, apare aici 64, 65. Aceeași persoană. It works if you're in different rooms, but oh well. Okay. Right, well we'll close the vote. Am închis votul. Okay, Bye. Okay, are we are, are Okay, are we ready then? Then um first of all compromise Bun, atunci votăm întâi compromisul C. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52-53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că se respinge. Haideți să verificăm. 54. S-a închis votul. O persoană în plus la, la, la pentru, dar totuși se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 57. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Oricum, nu contează pentru că e 13 la 20. Amendamentul 58 pentru. Puteți, vă rog, să ridicați mâna. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 60, 60 devine caduc, trece la 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru pe care vreți să-l verificăm? 64? Bine, verificăm 64. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 109. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Păi nu stați că trebuie să mai adăugăm pe cineva. Bun. Acum e egal. Domnul Pitela. Cum votați? Pentru. Atunci, 15 la 16 la 15. Deci se adoptă. Acesta a fost 109. Amendamentul 109 se adoptă, deci 110 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași situație, dar să verificăm mai bine 110. Ole, haideți că, hai că suntem la vot. Pune rapid cartela. Încă mai avem două persoane care trebuie să voteze. Right. Are you pressing your button? Ați apăsat pe buton? Silvi? Și mai este cineva care încă nu a votat. Ba nu, a votat toată lumea acum. Bun, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 2, partea a doua, pentru, vot pe părți, da? Jurii 2, partea a doua. Prima parte întâi, cine pentru? Împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112-113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se resping. Compromisul M. Ba nu, stați. Textul original la alineatul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pe două, în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 124. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Nu, încă două persoane votează împotrivă, deci e 20 la 20. Atunci se respinge. 20 la 20 se respinge. Trecem așadar la 125. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. 147. A votat toată lumea? Se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 150. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă.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 Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Juri 6, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 158. A votat toată lumea? S-a închis votul? Sven. Pitela? Haideți, a, anulăm acest vot și repetăm. Repetăm votul la amendamentul 158. Bine. Deschidem votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Bun, se adoptă. 159. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 160. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170. Bine, verificăm. 173. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, vreți să verificăm? 186, deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. 187 pentru. Cred că trebuie să voteze toată lumea și domnul Wolf Klintz. Abțineri se adoptă. 188 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 189. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Dar mai bine verificăm. 189. Prima parte. A votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge la o diferență de 3 voturi, plus 1 pentru Diogo, plus 2 Domnul Pitela, văd că ne, se adaugă și respingem. Partea a doua devine caducă, atunci o votăm, da? Partea a doua, de la 189, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. Amendamentul 4. S-a închis votul. Cred că avem două voturi uh, pentru de adăugat, da? Niciun vot împotrivă de adăugat, deci se adoptă la diferență de un vot. Trecem așadar la amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru. Scrie compatibil. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că asta se respinge, dar Haideți să verificăm amendamentul 8. Da, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii C pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se respinge. Do textul original pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem deci la compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm electronic textul așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Așadar, se adoptă în mod clar 27 pentru, 14 abțineri, Domnul președinte, ați putea să clarificați care membrii, care colegi votează și nu au cărți de vot? Da, Sven Gigold, Diogo Feio, domnul Pitela și-a recuperat între timp cartela de vot. Deci, de fapt, avem două persoane în plus. Trecem acum se schimbă secretariatul, dar trecem la raportul lui Ashley Fox privind guvernanța corporativă în instituțiile financiare. E pregătită toată lumea? Paragraph 1, original text. Alineatul 1, textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 3, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 5, pentru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 Ba nu, avem amendamentul 15 mai întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica electronic, dacă doriți. Verificăm electronic amendamentul 30, deci. Repet, amendamentul 30. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mă tem că n-am pus la socoteală pe domnul Feio. Diego, fii puțin mai atent. Deci se adoptă oricum. Bun. Uh, jurii. Amendamentul 32 se adoptă. Văd. Deci, Juri, alineatul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred. Urmează paragraful 8. Pentru, împotrivă, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem vota ca adăugire. Alineatul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii și eu. Cine pentru? Nu are număr, văd, în fișa noastră. Abțineri? Se adoptă. 14. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii, alinatul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 a fost retras, restul e caduc. IMCO 14 urmează. Și IMCO este caduc, deci urmează amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să mai încercăm o dată. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Jurii 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm IMCO 10. Verificăm electronic. S-a închis votul. Este clar adoptat. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul devine caduc. Urmează jurii 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 2 nu se votează. 60 se poate vota. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64. Pentru. Doriți să verificăm jurii 3? Haideți să o facem. Văd că deja dați semne de oboseală. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. hang on. Sorry about this. Wrong phone. Go away. <laughs> um, are now on 64. Suntem la 64. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 65. Ridicați toate mâinile. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, am cam încurcat. Mergem la 69. Amendamentul 69. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să vedem ce urmează. Amendamentul 70, mi se spune. 70. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează IMCO 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 11. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 11 nu se votează. Jurii 22. Cine e pentru? Jurii 11 nu ne privește, jurii 22 ne privește. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 76 se adoptă. 77 cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru? Împotrivă. Nu știu cum au votat socialiștii. Pentru. Deci se adoptă. 79 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Juri 11 nu se votează. IMCO 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează IMCO 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul original cade. Este caduc. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm aici. Am deschis votul. Amendamentul 82. A votat toată lumea. Se adoptă cu un vot diferență. Două voturi. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, se pare că acesta devine caduc. 86 urmează. 87. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cineva dorește să intervină? Nu știu ce cereți. La 89? Bun, verificăm. Am deschis votul. se respinge. Jurii 23 nu se votează, mergem la IMCO 17 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 25 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 24 nu se votează. Mergem la 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 95. Vot electronic. Văd că suntem la egalitate, deci se respinge. 96 pentru Împotrivă. Nu văd destule mâini ridicate. La 96. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și aici. Se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm la 103. Se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Compromisul ca încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 26 nu, 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 120 electronic. A votat toată lumea? Doi văd că nu au votat. Votul s-a închis oricum. Se respinge. Chiar și cu votul lui Sven se respinge. 121. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 18 până la 19 nu. 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125-126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Se respinge într-adevăr. 142 pentru 142 împotrivă Mi-e foarte greu dacă nu votează și PP-ul, așa încât să văd. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul devine caduc. Mergem la 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem votul electronic pentru întregul text așa cum a fost modificat. Da? Vreau doar să cer o clarificare. La compromisul H s-a depus un amendament oral. La acest compromis, cred că el a fost votat împreună cu compromisul, nu așa? Da? Da. Vreau doar să mă asigur. Nu văd să fie semnalat ca un amendament oral în textul meu, probabil că ar trebui să-l, să anunț. Dar nu a obiectat nimeni, nu-i așa? Bun. Deci acum votăm întregul text așa cum a fost modificat. Am votat deja referirea numărul 1. Nu am votat uh, textul original. Deci, uh, referirea 1. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Haideți acum să votăm întregul text. Încă o dată. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Mai adăugăm încă două voturi la rezultatul final. 38 pentru 2 împotrivă. 3 împotrivă. Bun, trecem mai departe. Avem uh, numirea unui membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, domnul Peter Pratt, pe care l-am audiat în această dimineață. Haideți să încercăm să facem uh, vot prin aclam aclamare. <laughs> right, that's done by... Um... Mergem mai departe. Acum mergem la raportul raportul domnului Cutaș, mm, raportul asupra, mm, anual asupra Băncii de Investiție Europeană, eh, mm, eh, amendamentul 3 pentru împotriva împot, eh, abțineri respins. Textul original pentru împotriva abțineri se votează. 4 împot, pentru împotriva pentru um, compromisul A um, pentru um, amendamentul 8 amendamentul 9 se votează amend, abțin, uh, pentru împotriva abțineri amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se votează compromisul B pentru împotriva abțineri se votează Amendamentul 11, 14 împot, eh, pentru, împotriva. Can we try this again? Amendment 14 in favor. Cercăm încă o dată amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri. Votăm electronic totuși. Îmi pare rău. Um, oh God, I can't even see how we're supposed to be voting. Has everybody voted? Votes closed. Păi A votat toată lumea? S-a închis votul? Right. That's rejected, I think. Yes. Se respinge, cred. Okay. We're now on to amendment 16. In favor. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 e caduc. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, împotriva. Haideți să votăm electronic. 31. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Totuși, se respinge. Textul original. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. A cerut cineva vot uh, electronic? Verificare? Partea a doua, la amendăm 31. Nu, partea a doua a, origin, a textului original, aliniatul 11. A votat toată lumea? S-a închis votul. Bun. Un vot în plus. Pentru un vot în plus împotrivă și totul se respinge, deci. Ceea ce înseamnă că am avut dreptate. Amendamentul 32. Da? 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie și a fost retras. Textul original, la alineatul 13, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39, pentru, împotriva, 39. Vă rog să votați pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40. Pentru, 40 e caduc. Textul original, la alinatul 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42, caduc. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, pe lista de vot. Văd că amendamentul 48 și amendamentul 49 sunt compatibile. Cred că ar trebui să le votăm, nu? Sau sunt integrate? A, sunt integrate. Bine. Da. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52. Verificăm. Domnule Feo, cum votați? Domnule Gigold? Bun, deci se respinge. Textul original pentru textul original, la alineatul 21, pentru. Textul original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, pentru. Mă scuzați, două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri? Mm, nu-mi dau seama. Haideți să votăm electronic.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 se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 3 pentru, împotrivă, nu, e acoperit. Cont 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 5 pentru, putem să votăm până la inclusiv numărul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă toate. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum textul așa cum a fost modificat. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Stați că mai trebuie să votăm moțiunea de rezoluție, propunerea de rezoluție. Votăm propunerea de rezoluție. Come on, keep on voting. Dacă mai sunt aici 11 persoane, 10 persoane care încă nu au votat, haideți. 6 încă trebuie să voteze, 5. 5 persoane încă nu au votat. Încă 4, 3, 2, 1. Cineva nu votează. Bun, am închis votul. 31 pentru, 4 abțineri. Mulțumesc! Mulțumim! There is a second vote, which is this. Yeah, There is nothing. Yeah, okay. okay. Now we go on to the... Acum mergem la transportul transfrontalier de euro în eh, lichidități. Amendamentul 3 pentru De la 3 la 7 votăm în bloc. Pentru? Împotriva abțineri se votează. 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Restul de la 8 eh, votăm în bloc pentru, împotriva, abțineri, se votează. electronic acum. Se închide votul. 37 în unanimitate, foarte bine și uh, votul pe uh, rezol, le, uh, rezoluția legislativă. Deschidem votul. Votați? Vă rog. Vă rog să continuați să votați. Apăsați pe buton. Încă patru. Doi. Închid votul. 34 pentru. Și acum trecem la votul raportului eh, Sofiei Coni. Acesta este un vot în bloc. aceasta se referă la aprobarea de procedură pentru extinderea eh, domeniului eh, regulamentului pentru transportul eh, transfrontalier de euro în lichidități între țările ehm, care, din zona euro. Și acum votăm această extindere. Votăm electronic? Să închide votul. 35 pentru. Foarte bine, doamna Oconi. Acum trecem la tema viitorului serviciilor sociale de interes general. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. Comp Compromisul A. ALDE are un uh, amendament la compromisul A. Îl votăm separat? Vedem dacă noi acceptăm amendamentul. Da. Vreți să votați uh, amendamentul? Da. Uh, votăm amendamentul oral separat pentru, împotriva, uh, abțineri se respinge, deci compromisuri de origine. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Votăm electronic. Compromisul A în forma de origine. Se închide votul. Da, se adoptă. Compromis B. Cine este pentru? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă și amendamentul 6, amendamentul oral al raportorului în, prim, în primul rând și apoi, mai târziu, dacă nu sunt de acord, votează. În primul rând, două voturi. Întâi votăm amendamentul oral al raportorului. Cine pentru? Împotriva? Se abține? să se verificăm. se adoptă. Aceasta înseamnă că nu, nu avem amendamentul verde. Acum avem un uh, amendament oral al raportorului pe care îl votăm acum pentru a schimba cadrul într-un singur uh, cadru UE. Se respinge. 7. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8. În două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru împotriva abțineri nu aș vrea să văd mâinile, să ridicați mâinile prima, a doua parte a amendamentului cine pentru, împotriva abțineri să verificăm și al de poate să fac să ridice mâna Bine. Ați votat? Uh, v uh, închidem votul? Se adoptă. Aceasta face parte din compromisul B. Acum mergem la 10. Am 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 cu un uh, amendament oral al raportorului. Cine pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. 15. 17 are două părți. Prima parte pentru împotriva este adoptat. A doua parte se respinge. Amendamentul 18 pentru împotriva se adoptă. 19 pentru împotriva se acceptă. 21 pentru împotriva abținere se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, chiar și la 23, încă o dată, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 28 pentru împotriva abțineri respins 29 pentru împotriva abțineri respins 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm textul ehm, electronic. Nu pot întotdeauna să văd uh, cum funcționează. Închidem votul. 26 se adoptă. După această agitație, acum trecem la punctul 8, care este, sunt opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi. Și raportorul pentru opinie, domnul Petikainen, considerații asupra amendamentelor. Aici? E aici. friends and I can't interpret the hand signals. Nu înțeleg limbajul mâinilor. Can you... Right, now we have a bit of... Acum e mai liniște. Sunteți gata? Șerpa. Ascultăm uh, raportul despre Uh, acțiunile. Mulțumesc! Doamnă președinte, mă scuzați că nu am fost de la început uh, gata. Aș vrea să mulțumesc colegilor care m-au ajutat în, uh, cu observații, amendamente în mod constructiv și am încercat să facem tocmai acest lucru, să găsim un pachet de compromis pentru a obține o poziție unită în uh, și n-am găsit prea multe, nu am întâmpinat prea multe obstacole comentariile sunt pe despre directiva servicii, ca să nu fie citată. Și apoi o linie clară pentru servicii, exul de serviciile financiare din acest drept de contract și aș dori să rezum punctele cele mai importante cu, cu îngăduința dumneavoastră și dreptul contractual este o propunere bună, este bună pentru Europa și pentru consumatori și pentru IMM-uri. Și da, în al doilea rând trebuie să facem evaluarea de impact pentru a ne permite o mai mare clarificare juri, legală, juridică și o certitudine uh, cu aceste instrumente și uh, să avem un uh, bun, o bună protecție a consumatorilor, ceea ce înseamnă că orice propunere de contract trebuie să meargă în sensul directivei dreptul consumatorului, consumatorilor și În uh, al doilea rând, dacă în puncte uh, importante legislația uh, pentru consumator prevede un, o bună protecție a consumatorilor, aceasta trebuie să predomine. Noi ne referim la contractele europene, dar trebuie să da cea mai bună protecție pentru consumatori. În al treilea rând, să cerem comisiei uh, să uh, avanseze pentru contractele întreprindere-întreprindere, uh, pentru că ezită și la fel și cu serviciile financiare. Um, întâi, să, să fie să se trateze în legislație sectorială și dacă există cazuri în care pot să fie anumite incluziuni pentru puncte referitoare la credite de cons la consumator avem nevoie de grupuri de servicii, servicii interexpert. Atât am vrut să vă spun. Vreo oratorii, raportorii din umbră vor să ia cuvântul? Nu mai mult să mulțumesc raportorului pentru întâlnirile foarte pozitive pe care le-am avut. Nu am niciun uh, comentariu în plus. Catherine. Mulțumesc și eu, doamnă președintă, mulțumesc raportorului. Cred că uh, am lucrat foarte bine și compromisul propus este cel cuvenit și sprijin acest angajament pentru evaluarea impactului. Am fost discutat și la Strasbourg despre aceasta, dacă ne gândim la numărul consumatorilor și care nu vor să cumpere în afară de țara lor, șapte, cred că 72% este din cauza prețului și numai 20% 20% spun că este datorită anumitor circunstanțe. Trebuie să înțelegem bine ce facem și evaluarea impactului este esențială și sunt bucuroasă de perspectiva votului care va avea loc. Mulțumesc foarte mult! Eu reprezint alte și am două puncte. Unul a fost deja acoperit uh, uh, de un sistem de opting și ca să, acesta trebuie să fie ales uh, și trebuie să ofere acest nivel uh, uh, bun și cred că trebuie să adăugăm termenul să, să mai punem o virgulă aici. Dacă am înțeles bine, după dezbaterea de raportare cu Comitetul de Afaceri Juridice, lucrează de mai multă vreme și aceasta nu acoperă marile contracte și serviciile financiare. Este pentru consumatori și pentru micile contracte și nu pentru elemente mai complexe mulțumesc pentru aceste propuneri. Eu cred că sunt corecte și poate că de aceea unii membri acestei comisii sunt prudenți, că gândesc că este o măsură foarte bună, foarte importantă să includă serviciile financiare și de aceea subliniez că nu aceasta a fost intenția și trebuie să acordăm mai multă atenție. Am, aceasta e tot ce am să spus. Sirpa, vrei să răspunzi? sau uh, mulțumesc, cred că uh, cred că aceasta a fost uh, un răspuns bun la toate chestiunile ridicate aici. O observație asupra serviciilor financiare uh, credeți că trebuie să fie excluse aceasta este o idee ca să fie excluse, dar uh, pentru moment, uh, dar pe termen lung, eu cred că ar putea să, să revenim la acestea. Cred că uh, acest comitet trebuie să se implice încă de la început și aceasta uh, se referă la serviciile financiare pentru că sunt uh, și contracte și produse derivate, nu? și să fie redactate toate cu servi, având în minte toate aceste servicii. Nu cred că aceasta să aibă un impact uh, care este specificat de raportor în această chestiune, în uh, accid, problema accidentelor de automo- accidentelor uh, rutiere, uh, cine conduce mașinile și în ce țară, cu toate probabilitățile mm, posibile, cu toate jurisdicțiile și dacă conduci tu și nu eu, tot depinde de modul în care se activează pro, problema consumului, sunt conflicte de, de competență de, și acesta e singurul lucru care poate să fie inclus. Servicii financiare în general. Bine, cu acest lucru putem uh, votul pe 27 martie. Uh, și plenara în mai. Mulțumesc foarte mult și acum următorul punct, urmă nouă, sistemele de garantare a depozitelor uh, și cu raportor Peter. Da. Stimată doamnă președintă dragi colegi, Sistemele naționale de garantare a depozitelor din Europa este un subiect cu care ne-am ocupat deja de mai multe ori în trecut. Acum, facem acest lucru în cadrul reformelor structurale. E o măsură nouă care să permită crearea unui sistem mai stabil de garantare a depozitelor în Europa. Comisia Europeană a făcut o propunere în acest sens pe cu care eu sunt de acord, cu anumite părți, cu alte părți nu sunt de acord vreau să subliniez foarte clar lucrurile și, în primul rând, vreau să fac uh, trimitere la câteva diferențe de opinie privind conceptele și apoi am să prezint liniile directoare ale proiectului meu. Conceptul Comisiei Europene prevede o abordare one size fits all, o abordare nediferențiată pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Această abordare după multe discuții cu mulți reprezentanți ai sistemelor de garantare a depozitelor, fie bănci sau guverne, din mai multe state membre, această abordare nu ia în considerare realitatea diferită, specificitatea fiecărui sistem din uh, statele membre, pentru că există sisteme care sunt diferite și care funcționează bine în fiecare țară. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Înțeleg Comisia atunci când spune că în Europa avem nevoie de o protecție unitară a deponenților. Dar, de aici și până la o abordare uh, nediferențiată, e o mare diferență. Trebuie să definim ce ne dorim. Și ne dorim trei lucruri. În primul rând, aceeași protecție pentru toți deponenții, în al doilea rând, aceeași stabilitate a sistemelor de garantare din Europa și al treilea rând, niciun fel de denaturare a concurenței între bănci și sisteme de garantare. Însă, acestea trei se pot concretiza și prin niște cerințe egale, niște joc, eh, reguli ale jocului egale la nivel european, cărora să se supună toate sistemele naționale de garantare. În primul rând, prin respectarea acestor reguli de joc, la nivelul statelor membre se creează o flexibilitate de asemenea cu privire la modul în care funcționează fiecare sistem național. Ce înseamnă asta concret? Că în statele membre, pe viitor, va exista o serie de sisteme de tip paybox, care în cazul uh, incapacității de plăți a unei bănci, de exemplu, um, funcționează, dar în alte țări, în, cum ar fi Austria, Germania, Italia, există sisteme care au și măsurile de prevenire și susținere, deci sisteme diferite, care funcționează bine. Eu apreciez sistemul uh, spaniol, care uh, intră în, uh, se activează și în cazul măsurilor de prevenire, și atunci când trebuie salvată o bancă, și atunci când trebuie făcute despăgubiri, plăți de despăgubire, și Trebuie să vedem aceste diferențe conceptuale, în, mai ales atunci când trebuie salvată o bancă, dar cu atât mai mult la nivelul prevenirii și susținerii sistemelor de garantare. Și această um, înțelegere a acestei diferențe este punctul principal în care se uh, diferențiază abordarea mea față de abordarea Comisiei. Eu cred că, de asemenea, fondurile trebuie să poată fi mai bine utilizate și în domeniul preventiv și în domeniul salvării anumitor companii. Însă, nu așa, într-un mod arbitrar, pentru că întotdeauna trebuie să fie foarte clar că în fondul fiecarei instituții trebuie să existe suficienți bani pentru a putea uh, fi folosiți în cazul nevoii de salvare a unei bănci. Și acestea, utilizarea fondurilor, trebuie să se facă într-un mod controlat și într-un mod supravegheat. Utilizarea fondurilor din uh, uh, sisteme de garantare trebuie să poată fi făcută pentru prevenire și pentru salvare, dar în, uh, într-o manieră bine monitorizată. O stabilitate egală pentru toate sistemele de garantare. O protecție egală pentru toți clienții printr-o uh, compensare până la 100.000 de euro. Această stabilitate a, a acestor, acestor piloni înseamnă și că aceste fonduri trebuie să aibă aceeași, același nivel, același plafon de uh, compensare. Comisia a propus din uh, toate plățile care sunt, din depozitele care sunt eligibile pentru compensare. Eu propun 1,5% din suma acoperită. Comisia se referă la suma totală a depozitelor dintr-o anumită țară pentru că spune că e foarte greu să afli care este, uh, care este totalitatea depozitelor acoperite dintr-o țară anume pentru că trebuie uh, colectate date cu privire la depozitele fiecărui deponent și apoi acestea trebuie cumulate. În Regatul Unit se va putea face acest lucru uh, în viitorul apropiat. În alte țări nu se poate face această colectare de date. De aceea trebuie să utilizăm ca bază de calcul o bază de calcul care să ne permită să protejăm doar acea parte care trebuie să fie protejată. Dar eu am o altă opinie, pentru că eu cred că această ă, bază de calcul ar putea să ducă, de fapt, la o diferență de stabilitate între sisteme. 1,5% din sumele eligibile pentru despăgubire, pentru rambursare, față de 1,5% din sumele care pot fi uh, Uh, rambursate. În cazul Luxemburgului, de exemplu, dă o diferență de 88%, în cazul țărilor de jos o diferență de aproximativ 30%, 23%. Deci diferența este foarte mare și dacă vreau să am aceeași stabilitate a acestor piloni în întreaga Europa, atunci trebuie să folosesc ca bază de calcul um, totalitatea uh, sumelor, totalitatea depozitelor Uh, garantate. Și Regatul Unit a făcut acest lucru pentru că a avut voința politică. De ce nu fac băncile astăzi acest lucru? Ei spun că am nevoie, au nevoie de aceste date numai atunci când intră în faliment și atunci oricum nu le mai interesează datele respective. În proiectul meu de raport, eu propun o abordare care să creeze stimulente pentru restructurarea către acest sistem al uh, depozitelor garantate cât mai repede posibil. De aceea eu propun, știind că în momentul de față sistemele acestea nu pot fi aplicate în toate țările, această propunere de 1,5% din uh, sumele uh, garantate să fie plafonul țintă. Iar sistemele care nu pot să colecteze aceste date să utilizeze același procent, dar procentul îi se calculează la nivelul depozitelor eligibile pentru rambursare. Pentru că acestea nu pot încă să calculeze uh, totalitatea depozitelor care sunt deja garantate. Însă, acestea trebuie să ia cât mai repede măsurile pentru a putea, pentru a pune în aplicare uh, Uh, procedura de calcul, pentru că va fi mai, uh, mai ieftin pentru toate instituțiile să facă acest lucru. Și Regatul Unit a arătat că aceste măsuri pot fi luate, aceste proceduri pot fi elaborate și introduse în practică destul de rapid. Acest lucru se aplică și la plafoanele de depozit ale fiecărui client, așa numita Single Customer View, dar și la uh, termenul de plată al, uh, al despăgubirii. Până acum am avut o perioadă de 20 de zile lucrătoare pentru despăgubirea fiecărui, uh, um, fiecărui deponent. Eu cred că această perioadă nu este uh, acceptabilă pentru că nu pot să le cer oamenilor să aștepte 20 de zile până când își primesc banii înapoi. Gândiți-vă la niște oameni care uh, poate nu sunt foarte bogați niște oameni care au nevoie de banii respectivi. Comisia propune reducerea perioadei la 5 zile lucrătoare. Cred că este un obiectiv foarte bun. Cu toate acestea, în lipsa unei perspective foarte clare cu privire la această single customer view, la plafoanele de depozitele fiecărui client, um, această, acest termen de plată nu este fezabil din punct de vedere tehnic pentru foarte multe, păr, foarte multe bănci. Nici măcar uh, cele din Regatul Unit nu pot să facă acest lucru. Prin urmare, trebuie să echilibrăm, pe de o parte, interesul clientului de a fi rambursat cât mai repede posibil și, pe de cealaltă parte, să nu, dăm o promisiune, să facem o promisiune care nu poate fi respectată. Pentru că dacă introducem o, uh, un termen de plată foarte scurt, dar care nu poate fi respectat, atunci mă tem că termenul nu este respectat, clienții altor bănci nu vor face nimic altceva decât să fugă cât mai repede la, la bancă și să-și scoată banii. Pentru că încrederea în sistemul de garantare în întregime se pierde atunci când uh, nu se respectă această perioadă, acest termen de plată. Trebuie să găsim așadar un echilibru între o plată, o despăgubire cât mai rapidă și garanțiile care să promită respectarea acestui termen. Deci propun următoarea abordare. trecem la o, un termen de plată de șapte zile. 5 de șapte zile, cinci zile lucrătoare, adică o săptămână. Sistemele care nu sunt în măsură să facă acest lucru au posibilitatea până la sfârșitul anului 2016 să rămână la această perioadă, la acest termen de plată, la 20 de zile lucrătoare, însă, în același timp, trebuie să garanteze că fiecare client, în timpul celor prime 5 zile, poate să-și primească înapoi banii până la plafonul până la un plafon de 5.000 de euro, fără niciun fel de verificări suplimentare. Deci, o sumă care poate să fie rapid plătită deponentului și plata sumei în întregime peste 20 de zile. Așadar, trebuie făcută această verificare pentru a vedea dacă se poate face plata mai repede de 20 de zile lucrătoare, trebuie făcută. Și cred că astfel creăm stimulente pentru ca statele membre care nu pot astăzi să plătească atât de repede banii, să-și restructureze rapid sistemele pentru a grăbi, pentru a scurta acest termen de plată, pentru că va uh, deveni mai uh, ieftin astfel de o astfel de abordare pentru că nu vor trebui să mai facă verificarea respectivă. Comisia propune de asemenea o, in, o cooperare a tuturor sistemelor de garantare din Europa. În acest uh, text există niște condiții foarte clare prin care sunt obligate sistemele de garantare a depozitelor să intervină în ajutorul altor sisteme de garantare prin acordarea de credite atunci când aceste alte sisteme de garantare din alte state intră în uh, incapacitate de plată. În multe discuții cu colegii, cu reprezentanții ai statelor membre, ai uh, uh sistemelor de garantare a depozitelor, eu am reușit să înțeleg că aceasta nu e o idee bună. În Europa există mai multe piețe bancare care sunt foarte diferite și care au riscuri foarte diferite. Pentru clienții unei bănci dintr-o anumită țară, nu trebuie să devină responsabilă o bancă dintr-o altă țară. Cred că e o abordare greșită. Însă, un sistem de garantare a depozitelor poate să aibă un interes să Uh, susțină un alt sistem dintr-o altă țară. Să nu ne gândim aici la venituri, ci la bănci, dacă vorbim despre bănci. Uh, de exemplu, Regatul Unit ajută Irlanda, nu pentru că sunt în zona euro, ci pentru că au interesul ca uh, sistemul bancar din Irlanda să nu intre în colaps. De aceea, eu cred că ar trebui să existe posibilitatea voluntară, așadar facultativă, ca un sistem de garantare a depozitelor să uh, susțină prin acordare de credit un alt sistem dintr-o altă țară, dacă prin uh, falimentul, mă rog, dacă are interes să ajute sistemul respectiv. Deci, cred că nu ar trebui să existe o obligativitate, ci o acțiune uh, pe, pe bază voluntară. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez uh, o altă chestiune care ar trebui să fie tot facultativă, dacă vorbim despre cooperare uh, europeană, ar trebui ca statele membre să poată să construiască sisteme de garantare a depozitelor transfrontaliere. Pentru că mai multe piețe bancare din țări diferite ar putea să aibă interesul de a se conecta, de a, de a fuziona, de a pune mai mulți bani în aceeași oală, deci un volum mai mare pentru despăgubiri. Pe de altă parte, ar putea să aibă acest interes și pentru că piețele bancare uh, sunt atât de puternic uh, interconectate încât ar putea să aibă sensul o astfel de cooperare. Însă, eu cred că și această cooperare ar trebui să aibă loc în mod voluntar și nu în mod obligatoriu. Vreau să închei aici această introducere din partea mea. Înainte să fac aceasta, vreau să rog pe toți raportorii din uh, umbră să coopereze în continuare cu mine și vreau să le mulțumesc pentru cooperarea foarte constructivă de până acum. Pentru că, în mod periodic, am discutat, m-am consultat cu raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor politice, pentru că obiectivul meu este acela de a cere o schimbare de paradigmă în favoarea unei mai mari flexibilități a, pentru statele membre și sunt foarte conștient de faptul că e important să iau, să preiau în uh, raportul meu cât mai repede toate uh, ideile colegilor mei, ceea ce am și făcut și dacă colegii nu și-au exprimat deja opinia, îi rog să o facă, cu mare plăcere o voi lua în considerare. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult. Raportorii din umbră au cuvântul. Domnul Burkhardt, mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu prea mai am ce să adaug mare lucru uh, celor spuse de raportor. Și din punctul meu de vedere, propunerea comisiei care stă la baza acestui proiect de raport este uh, în principiu uh, salutară. Uh, obiectivul este flexibilizarea și armonizarea, uh, simplificarea acestui sistem și un mai bun, uh, o mai bună protecție a deponenților. Nu am nimic de obiectat, în principiu, împotriva acestor obiective. Uh, cred că e bine să existe niște standarde la nivel european, dar cred că trebuie să fim foarte precauți. Uh, să nu exagerăm cu armonizarea. Pentru că diferențele care există între sectoarele bancare naționale trebuie să fie luate în considerare și trebuie să se oglindească în sistemele de garantare a depozitelor. Pentru că sistemele existente nu trebuie să fie uh, distruse. Punctele cele mai importante din propunerea Comisiei sunt așadar, din punctul meu de vedere, acest termen de plată, pe care l-a menționat și Peter Simon, în caz de spăgubire, Cred că, deocamdată, comisia, propunerea comisiei nu e fezabilă, dacă ne uităm uh, realist la acest uh, termen de 5 zile uh, lucrătoare. Apoi, acest termen de 1,5% pentru um, sistemele de garantare nu cred că este, este, cred că este nu foarte bine gândit. Um, abordarea bazată pe risc e bună din punct de vedere teoretic, dar diferențele între institutele uh, care sunt implicate nu este, din punctul meu de vedere, um, oglindită în această propunere. Și, de asemenea, posibilitatea de susținere prin credite între sisteme, dat fiind uh, diferența dintre sistemele din, în momentul de față, cred că nu este, din nou, fezabilă. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez, aceste eforturi de armonizare cred că merg prea departe. Avem nevoie, după cum am spus, de o mă, oarecare măsură de flexibilitate. Peter Simon a propus modalități de soluționare a acestor puncte critice și cred că el are o abordare foarte echilibrată, care pe de o parte crește protecția pentru deponenți și pe de altă parte nu supra-solicită instituțiile financiare eu cred că găsește un echilibru bun între armonizare și flexibilitate. El a prezentat niște standarde, niște cerințe minime, care însă să lase spațiu de manevră pentru diferențele naționale, pentru specificitatea fiecărui sistem. Și eu doresc să-i mulțumesc raportorului pentru buna colaborare de până acum. Peter Simon ne-a uh, implicat în totalitate în activitatea sa pe toți raportorii din umbră de la bun început și a, a avut uh, a fost uh, atent la părerea fiecăruia și uh, toate uh, ideile și dorințele noastre au fost preluate în raport, ceea ce nu e uh, un lucru puțin. De aceea vreau să susțin în totalitate acest proiect de raport și eu sunt sigur că uh, în ultimele negocieri de compromis toate detaliile rămase vor fi puse la punct. Mulțumesc așadar încă o dată. Peter, a question? Okay, shadows first. Mulțumesc și vreau să mă alătur antevorbitorilor mei, antevorbitorului meu și să mulțumesc, dar vreau să fac câteva observații întâi. În primul rând, este foarte clar criza financiară a creat o mare nesiguranță în uh, rândul cetățenilor. Și de aceea este foarte important acum să acordăm certitudine, o mai mare siguranță deponenților, tuturor persoanelor care fac economii și să le oferim tuturor soluții care să uh, aibă în principiu aceleași standarde în întreaga Europa. Încercăm să elaborăm o soluție pentru momentul pe care de fapt nu vrem să-l lăsăm să apară. Și în acest context, cred că, cred că este important să menționăm și elementele care ne permit să acționăm preventiv pentru a evita tocmai uh, situația de uh, ultimă instanță. Cred că intervenția prin acest paybox este foarte bună, pe care o prezintă raportorul în raport. Aceasta ar uh, permite, într-adevăr, prevenirea apariției cazurilor de insolvență. Dar, cred că, din păcate, trebuie să ne dăm seama că atunci când e rău și rău, atunci și pe viitor vor exista cazuri în care o anumită instituție nu va putea fi salvată și atunci mă tem că și pe viitor va apărea și situația în care, în pofida acestui sistem, nu vor exista uh, sute de mii de euro necesare, necesari pentru salvarea unei instituții. De aceea, cred că e foarte important ca bazele pe care le punem acum să fie foarte solide. dacă ne uităm la situația uh, caselor de economii din Germania, care sunt obligate să garanteze depozitele până la sute de mii, și anume, se, și se obligă să garanteze numai sumele depuse și nu mai mult. E foarte bine, pentru că un element pe care l-am văzut în trecut, care denaturează concurența, se elimină astfel. Faptul că aceste instituții, în mod voluntar, vor spune, noi vrem să cooperăm, vrem să ne sprijinim reciproc, e foarte bine. Dar trebuie să spunem niște lucruri foarte clar. Garantarea pentru instituții e legată de riscurile foarte mari care se leagă de fiecare instituție de credit. Și aici sunt diferențe foarte mari. Acest lucru ni l-a arătat criza. Există anumite bănci ale landurilor din Germania, de exemplu, care au riscuri foarte mici și deci sunt uh, membri uh, foarte bineveniți într-un astfel de sistem de garantare. Dar există și uh, alte, alte bănci care nu au nicio șansă în cazul în care trebuie să fie salvate. De aceea, mă întreb care vor fi sarcinile autorităților, autorităților naționale de supraveghere și cred că membrii, membrii fiecărui uh, institut de uh, garantare var, vor trebui să fie uh, mai mult sau mai puțin uh, să aibă un caracter omogen și cred că trebuie să includem acest aspect în, uh, în raport uh, fără să intrăm în detalii sau să numim uh, anumite instituții. Uh, nu acesta este sarcina noastră și nici nu avem informațiile necesare pentru acest lucru, pentru a trata în mod separat, în mod individual fiecare uh, instituție. Dar trebuie să vorbim și despre acest lucru. Și mă gândesc, de exemplu, și la băncile de economii pentru uh, credite imobiliare care au costuri foarte mari și trebuie să ne, dăm, să ne gândim de la început. Dacă acceptăm aceste, uh, aceste costuri, În afară de asta, cred că raportorul și antevorbitorul meu au menționat toate elementele care țin de acest subiect și cred că sper că vom ajunge cândva în viitor și la această, acest termen de plată de 5 zile lucrătoare. În orice caz, cred că această perioadă de uh, tranziție, de uh, derogare pentru a utiliza 20 de zile e uh, realistă. În orice caz, în principiu, suntem pe uh, aceeași linie, suntem de acord asupra elementelor principale și mai avem acum doar uh, munca de reglaj fin pentru a regla toate detaliile. Mulțumesc! Mulțumim. Sven. Ich will jetzt nicht uh, viele Worte wiederholen. Mulțumesc, nu vreau să repet, să mă repet, dar vreau să mai spun câteva lucruri care completează ceea ce au spus raportorul și antevorbitorii mei. Din punctul meu de vedere, criza financiară și uh, explicațiile pe care le-au dat unele guvernele statelor membre și, de asemenea, instituțiile europene, pentru cazul Spaniei, de exemplu, arată cât de precar este, pro, cât de precar este nivelul de protecție al tuturor deponenților. În același timp, în ceea ce privește garantarea depozitelor în domeniul sistemului bancar, din punctul meu de vedere, avem o situație uh, nefericită. Deponenții vor fi uh, protejați uh, până la 50.000 de euro, în viitor până la 100.000 de euro prin sistemele de garantare a depozitelor. Pe de altă parte, atunci când uh, ne întrebăm ce se întâmplă cu băncile foarte mari, despre care știm că dacă ajung într-o situație dificilă, vor face să explodeze orice sistem de garantare a depozitelor, ce se va întâmpla atunci? Trebuie să fie uh, reglementată această situație. Eu cred că această situație de dezechilibru este foarte nefericită și nu mă, nu mă mulțumește deloc. Pentru că uh, e ca și cum am uh, vinde pisica Uh, care e prinsă într-un sac. Nu știi, tu cumperi sacul, dar nu știi foarte clar ce e înăuntru. Deci, ți se promite că uh, ești acoperit până la 100.000 de, de euro, dar nu, nimeni nu știe cum anume se va gestiona întregul sistem atunci când apar riscuri foarte mari. Eu cred că măsurile care țin de prevenire acestea trebuie să fie Uh, să capete cel puțin aceeași importanță ca și astăzi. Deci sunt de acord cu antevorbitorii mei. Aceste măsuri de prevenire și susținere trebuie să fie menținute și trebuie să creăm mai multe stimulente pentru ca uh, acestea să fie și mai mult utilizate. Pentru că e mult mai bine să previi decât să trebuiască apoi să plătești nota. În, cu privire la acest raport, am îngrijorat doar asupra unui punct, și anume dacă abordarea riscului, riscului în propunerea comisiei este una realistă, pentru că o bancă, o casă de economii care are un uh, plan de afaceri foarte clar și foarte solid, are un uh, profil de risc mult mai scăzut decât o bancă de investiții dar banca de investiții care face și are și o activitate de depozite, de economii. Și mă întreb dacă, de exemplu, nu trebuie să articulăm mai bine lucrurile în articolul 11 pentru a se lua în considerare diferențele în profilurile de risc și pentru ca acestea să se regăsească în sistemele de garantare a depozitelor. Vreau să mulțumesc și eu pentru foarte bună colaborare cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și discuțiile pe care le-am avut. Vreau să mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut. Mă bucur că putem să colaborăm în continuare și m-aș bucura dacă reprezentanții comisiei ar putea să ne spună cum anume doresc să uh, reglementeze situația băncilor. Mă refer aici la uh, așa numita Banking Resolution. Vicky. Vicky Ford. Mulțumesc. Țin să mulțumesc foarte mult raportorului, care e clar că a investit foarte mult timp și efort intelectual în acest raport, care este foarte important. Știu că în timp de criză mm, numerarul este uh, deplasat foarte rapid dintr-o țară în alta. Așa că, cu atât mai grav, ar putea fi o criză totală a pieței. Este păcat că nu există mai multă diversitate geografică între raportorii uh, care au participat la acest raport și uh, sunt puțin îngrijorată. Nu știu dacă Asta înseamnă că una dintre țări uh, va acorda o prioritate mai mare față de altele. Cam asta am înțeles eu de la miniștri de resort. Bun. Să sperăm că nu uh, toți cei din Germania consideră că e nevoie de acest raport pentru că oamenii vor dori să-și retragă depozitele în masă. Dar sper că și restul țărilor vor participa. Știu că uneori colegii din uh, acest for cred că atunci când raportul este german, cu un pic de influență britanică, ar trebui să voteze automat împotriva lui, dar sper că de data aceasta să nu se întâmple așa. Ați vorbit despre termenele de plata despăgubirilor. Sunt complet de acord, 20 de zile este o perioadă prea lungă. Iar 5 zile ar putea să fie prea scurtă. Nu știu dacă vom uh, vota 5 și vom obține 7 la dialogul tripartit cu Comisia. Înțeleg uh, perfect hotărârea dumneavoastră de a încerca să dați uh, inițial suma de 5.000 de euro într-o perioadă foarte scurtă. Înțeleg că vreți ca oamenii să aibă acces la această lichiditate. Însă, din punct de vedere practic, cei care trebuie să verifice băncile ce intră în incapacitate de plată, trebuie să verifice dacă oamenii respectiv uh, mai au 5.000 de euro în cont. Deci, uh, și într-un caz de divorț, sper să nu am eu vreodată un divorț, uh, trebuie să mi se verifice ce al meu și ce al soțului meu, nu? Mulțumesc în orice caz pentru uh, distinția în legătură cu depozitele acoperire a fost utilă. 1,5% mi se pare însă o sumă enormă de bani. Și orice analiză istorică am face, uh, nu vom putea ține cont de faptul că deja cerem băncilor să aibă lichidități uh, mult mai multe și uh, probabil că pe viitor le vom cere să aibă mai mult capital, mai multe lichidități, și pentru depozite. Deci uh, nu ne putem uita în urmă fără a ne dă da seama că uh, tot ceea ce cerem ca obligație se transformă în, um, în cerințe suplimentare pentru bănci. Știu că în unele state membre poate este mai adecvat să existe finanțare ex ante și nu ex post, dar, uh, cum ziceam, uh, situația nu este valabilă pentru toată lumea. Îmi place că ați uh, vorbit despre acele sume excepționale. Într-adevăr, dacă îți arde casa și te trezești într cu o sumă excepțională excepțional de mică în cont și banca a dat faliment, da, ai nevoie de o mână de ajutor. Dar nu știu dacă cineva care are un milion de lire sterline în bancă ar trebui să primească aceeași procent ca cineva cu o sumă mai mică sau la fel de repede. Cred că 12 luni mi se pare prea mult, uh, o perioadă prea lungă. Ați vorbit despre împrumuturile transfrontaliere, soluția noastră mi se pare inteligentă, da, nu ar trebui să fie automate. Uh, îmi place foarte mult că ați abordat și problema norvegiană. Cred că am putea să fim mai flexibili decât norvegenii, pentru că ei au foarte puține bănci, destinate în special uh, rezidenților lor. Nu prea am simpatie pentru ei. Și știu că oamenii de acolo au depozite foarte mari. Deci, da, uh, putem să le oferim flexibilitate mai mare. Nu mă încântă însă poziția față de autoritățile locale. Eu uh, am uh, fost uh, însărcinată cu afacerile financiare, așa că știu despre ce e vorba și știu că banii mei nu au fost investiți în băncile islandeze, însă nu știu dacă ar trebui să punem la socotele și pe cei care au câte 100 de mii de euro investiți uh, sau depozitați în mai multe bănci, chiar și foarte mici. În legătură cu problema britanică, vă mulțumesc că ați încercat să o rezolvați. Cred că putem să o rezolvăm uh, diferit față de cum am făcut-o până acum. Trec la problema Germaniei. Înțeleg perfect și am toată deschiderea pentru schemele dumneavoastră și știu că vreți să vă asigurați că există același nivel de finanțare și, în, și la restul. Dar dacă vreți să existe o schemă de garantare reciprocă care vă permite să salvați, practic, o companie, să infuzați mai mult capital într-o bancă ce performează prost, în loc de o lichidare ordonată, E bine, această procedură, acest proces implică un risc suplimentar față de atunci când se face lichidarea uh, ordonată. E vorba, cred că, de amendamentele 28 și 29. Dumneavoastră, spuneți că puteți uh, folosi aceste scheme de garantare reciprocă pentru a uh, menține plină de plutire o bancă ce performează prost, pentru a-i asigura capital suficient. Deci e diferit de o procedură de lichidare. Dacă există riscuri diferite, atunci nu ar trebui să existe aceleași beneficii la așteptarea cu un risc zero, articol 8.8. Deci nu ar trebui să existe aceleași beneficii în ambele situații. Foarte bine că aveți sistemul dumneavoastră care permite garanții reciproce la băncile care performează prost, dar în acest caz va trebui să existe o rezervă de capital special alocată. Trebuie să ne asigurăm că toate 27 statele membre au condiții egale de participare. Poate n-am înțeles eu bine, dar m-am străduit să știți, să pătrund esența raportului. Știu că am lansat foarte multe întrebări aici. În orice caz, vă mulțumesc pentru colaborare și închei cu un ultim punct. Ehm, este păcat că traducerea acestui document eh, mi-a parvenit eh, în limba mea doar în această dimineață, asta că tot vorbeam de unitatea celor 27. Deci, repet, raportul nostru mi se pare mult prea eh, nemțesc. Sunt de acord să lucrăm împreună, dar trebuie să participăm și noi ceilalți. Da, mi-a făcut bine, am, mi-am exersat germana, nu am nicio reclamație de adresat. Spuneam doar. Președinte. Bun, acum că s-au uh, încheiat, uh, s-a încheiat schimbul de replici, sper să putem uh, trece mai departe. Am aici o listă a vorbitorilor și uh, îndrăznesc să spun că o gestionez. Vreau să spun și eu uh, un lucru la care țin foarte mult, și anume că în directiva inițială, articolul 12, aliniatul 1, punctul B, se vorbește despre acele, acel cont pentru împrejurări speciale, amendamentul 12 și amendamentul 41. Deci, eu nu am aceeași părere cu Vicky. Uh, țin foarte mult la această prevedere, deoarece mi-amintesc că uh, i-am reținut pe oameni și nu i-am lăsat să ajungă la avioane, i-am ținut la dialogul tripartit ca să avem o astfel de prevedere. Deci, iată cât sunt de hotărâtă că ea să rămână. Și cred că acea limită de 12 luni ar putea crea probleme. De exemplu, dacă avem un cont de tip executor, nu vrem ca oamenii să trebuiască să mute banii dintr-un cont în altul, dintr-o parte în alta. Ar fi uh, greu pentru ei. Deci mă uitam la acest uh, termen de 12 luni și mă gândesc că el ar putea pune probleme într-o astfel de situație. Deci sunt de acord că e bine să ai uh, termenul dacă ești în cea mai bună formă și dacă îți poți controla banii, poți să gestionezi 200 de conturi diferite dacă ai mulți bani, nu e așa? Însă opțiunea nu este foarte fezabilă pentru uh, conturile de tip executor. Deci m-aș uh, gândi în locul dumneavoastră dacă n-am putea rezolva această problemă. Eventual recurgând la CDS-uri. Peter. Eu nu o să mă lansez în uh, glumițe, am să fiu foarte direct și clar. Peter, după Northern Rock, în Marea Britanie a apărut ideea că nu putem avea încredere în băncile uh, pe care nu le putem uh, supraveghea suficient, poate erau prea mici ca să le luăm în considerare. Dar aceste bănci foarte mici împreună dețineau foarte mulți bani. Și cred că aceasta este situația pentru toate casele de economii din Uniunea Europeană. Nu credeți că e nevoie de o atenție specială, nu de o atenție scăzută față de ele? Ar trebui să avem o abordare armonizată în tot acest proces, să ne asigurăm că finanțările ex ante folosesc exact aceleași resurse. Pentru că vrem ca garanțiile să arate la fel. Iar uh, pentru aceste active um, trebuie să existe lichiditate suficientă. Știu că în statele membre este foarte multă diversitate, nu se procedează și nu se gândește la fel. Pe De Spiegel, astăzi am văzut uh, un articol despre următoarea criză, care va fi cea a caselor de economii. Nu știu ce părere ai. Uh, Președinte, Ildico, ai cerut și tu să intervii?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 În anumite domenii, riscurile sunt destul de uh, scăzute. De exemplu, pentru anumite bănci. Și eu cred că acest lucru trebuie subliniat atunci când vorbim uh, despre motive Cred că ar fi bine să avem uh, dispoziții diferite pentru diferitele domenii. Și mai este un punct pe care l-ați evocat. Se vorbește de un prag de 1,5%, 1,5% care nu, să nu constituie o uh, garanție în definirea eh, nivelului țintă și aceasta se aplică și la calculul sumelor care trebuie să fie plătite și am o propunere specifică și pentru a armoniza acest lucru aș dori să accentuez eh, în articolul 23, 11.3 vă voi vorbi în mod personal despre aceste propuneri. Mulțumesc foarte mult, Udo. Mulțumesc, dragi colegi. Dați-mi voie să vă spun din nou că de fiecare dată când mă uit la propunerile de la Basel sau, de la, propune, sau la propunerile care vin din partea Comisiei, am impresia că avem mare grijă de cei care până acum nu au pus niciun fel de probleme și, din păcate, acordăm mult prea puțină atenție celor care au fost esența problemei. Și nu o să obosesc să cer din nou și din nou că tot ce vrem să facem noi în uh, materie de reglementare a piețelor financiare trebuie să se orienteze spre niște obiective economia, financi- economia reală să funcționeze mai bine, să, uh, să existe un acces mai bun la credite pentru companii, uh, să avem instituții financiare stabile și consumatorii să fie protejați. Se face aici uh, o încercare foarte ambițioasă. Pe de o parte, aceasta nu ia în considerare Uh, specificitatea, diversitatea acestor sisteme bancare din Europa. Pentru că diversitatea este o bogăție. Uh, cu cât e mai monolitică o bancă, cu atât e mai vulnerabilă. Deci trebuie menținută diversitatea, dar în același timp dorim standarde europene de siguranță. Și eu cred că acesta este un progres absolut uriaș și vreau să îl felicit pe raportor, pentru că din discuția pe care am avut-o până acum știu că a reușit să aibă o abordare foarte inovatoare care să cuprindă, care să împace aceste aspecte atât de diferite, astfel încât în final să avem o mai mare protecție și o mai bună funcționalitate a sistemului. Și dacă reușește să facă acest lucru, atunci comisia noastră, prin raportul lui Peter Simon, de fapt, scrie istoria cu privire la modul în care, la nivel european, putem să, ne, uh, să dezvoltăm acest sistem și de aceea vreau să vă rog pe toți să îl susținem. Sigur că mai e nevoie de uh, reglaj fin, de o discuție a detaliilor. Acest lucru este necesar la orice raport și de aceea, în calitate de coordonator, vreau să îi mulțumesc lui Peter Simon și tuturor celor care au colaborat cu el. Uh, Mulțumesc foarte mult. S-a spus că uh, în ceea ce s-a spus și de comisie pentru uh, tratarea comună a legislației aș fi interesată să ascult opinia comisiei despre acest document și grup de lucru ce ar putea să ne spună și aș vrea să fiu sigur că acest lucru se va transmite colegislatorilor și că va fi posibil poate să știm ce se întâmplă dacă avem un reprezentant aici al Comisiei care ar putea să intervină, ar fi foarte bine. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Nu voi merge în detaliile documentului care a fost supus uh, grupului de lucru. Uh, aceste documente au fost uh, transmite în copie la raportor și le aveți. Aș vrea să mă refer la problema care a fost, la care s-a discutat, legătura dintre hotărârile bancare și sistemele de garanție a depunerilor această legătură este, face parte din propunerea Comisiei care spune că toate fondurile din acest sistem pot fi folosite pentru finanțarea transferurilor depozitelor în altă ă, bancă. Și singura limită cu acea, în această privință este uh, costurile hipotetice ale răscumpărării și aceasta care pot fi din alte sisteme dar în ceea ce privește nivelul țintă nu e o problemă. Finanțarea este, depinde de măsuri, de, de fapt ce înseamnă aceste transferuri de, de spuneri. Acestea se transmite de la o bancă la alta și aceasta, dacă e o fuziune între două bănci, aceasta ar putea să deveni o, una din două sau chiar o a treia bancă și debitorii eh, schimbă. Deci există un transfer de, depozit, de depuneri. Dacă o bancă este scindată între bancă bună și bancă eh, rea și banca bună continuă să servească clienții, transferul de la o entitate legală la cealaltă dacă o, este o bancă releu implicată, transferul depunerilor, dacă așa cum înțeleg, acest lucru a fost făcut în Marea Britanie în timpul crizei, depunerile sunt scoase de la o bancă uh, proastă și puse, transform, transferate într-o altă bancă. Deci se poate face aceasta de la o entitate la alta aceasta este acoperită prin uh, propunerile comisiei. Și uh, suntem conștienți că s-au făcut critici acum și am auzit uh, și aceasta de la părțile interesate și țările membre că nu e posibil să adopt în același timp cele două propuneri am avut eh, de 15 ani sisteme de garantare a depunerilor, dar acest sistem a fost discutat în Europa numai în ultimii 2-3 ani, deci avem nevoie de cifre, eh, de consultare a părților interesate eh, și avem nevoie pentru că primul sistem de transfer de garanții a fost era stabilit de mai multă vreme. Parlamentul și statele membre ar dori să să reunească sinergiile acestui sistem de, de, punere, de garanție a depunerilor și suntem gata să ajutăm pentru că aceasta face parte din propuneri și cu plăcere vă vom ajuta să explorați acele, aceste energii ca, ca să nu blocăm acest sistem de garanție, căci nu decidem acum pentru că sunt poate că în rezoluțiile bancare vom avea condiții necesare, vom și vom discuta în mod constructiv cu colegislatorii și vă mulțumesc. Mulțumesc pentru acestea. Ca, sub, în viitor vă rog să supuneți acest document la secretariat ca să asigurăm o circulație la toate părțile, toți membrii interesați pentru că exist, sunt oameni care nu sunt raportori sau raportori din umbră eh, și care sunt interesați de această temă. Mulțumesc foarte mult, Peter. Eh, vrei poate să răspunzi. Nu prea, nu prea pe larg, că mai avem și alte puncte la opera de zi. Mulțumesc. În încheiere vreau să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au intervenit pentru ideile uh, foarte interesante. Vreau să mai fac câteva observații. Îngrijorarea că ne îndreptăm uh, acum către un sistem uh, nemțesc uh, nu cred că este fondată. Am vorbit cu oameni din foarte multe țări și uh, uh, am uh, luat în considerare foarte multe uh, puncte de vedere și, de fapt, faptul că am luat în considerare diferențele, specificitățile comunelor, de exemplu, poate să fie văzut ca o abordare uh, franceză, de fapt. Deci nu cred că uh, am încercat aici să mă refer doar la situația din uh, Germania am luat în considerare mai degrabă interesul deponenților, indiferent de cetățenia lor. În ceea ce privește acest plafon de 1,5%, care ar putea să fie prea ridicat, a spus unul dintre colegi. Propunerea mea prevede ca în termen de 15 ani să se ajungă la acest plafon de 1,5. Știu că în, în uh, Consiliu se discută un procent de 1% pentru a uh, nu supraîmpovăra băncile, pentru a scade povara lor. Uh, eu înțeleg această îngrijorare, că nu trebuie să împovărăm prea mult băncine pentru a, în, pentru a evita în Uniunea Europeană denaturarea concurenței. Însă, prin astfel de um, cerințe suplimentare, băncile de mărimi diferite uh, nu trebuie să fie să aibă povară financiară diferită. Uh, adică băncile mari din uh, spațiul extraeuropean, din spațiul extraeuropean nu trebuie să aibă avantaje concurențiale față de băncile noastre, pentru că băncile noastre trebuie să respecte aceste cerințe. Însă, să nu uităm că obiectivul nostru final este acela de a avea o cât mai bună stabilitate a sistemelor de, uh, de depozite și această cea mai bună stabilitate, sigur că necesită cât mai mulți bani. Și dacă mă gândesc, dacă ne gândim să renunțăm și să scădem de la 1,5% la 1,0% ca și plafon, atunci această oală cu bani se micșorează. De aceea, eu cred că ar trebui să avem un fond pe 15 ani, nu pe 10, uh, ceea ce duce la o împovărare lineară a băncilor de 1,0%, deci povara financiară este pentru bănci uh, în fiecare an la fel de mare ca și când ar avea un plafon de 1,0%. Băncile trebuie așadar în sistemul de 15 ani să plătească aceeași sumă doar pe o perioadă mai lungă. Deci nu există o diferență aici, nu există o supraîmpovărare a băncilor. Uh, și în ceea ce privește finanțarea uh, ex ante sau ex post, într-adevăr, au existat sisteme care aveau finanțare ex post în trecut. Dar eu cred că criza ne-a arătat foarte bine că dacă pui banii în avans, acest lucru poate să creeze o mai bună siguranță. Dar cred că mai degrabă este important să avem certitudinea că vom avea banii necesari pentru o altă situație de criză. Pentru că în situația pe care, uh, prin care tocmai am trecut, am văzut că unele instituții nu au găsit bani pentru a-și rezolva problemele. Deci, putem să ajungem la probleme ale sistemului, pentru că anumite instituții uh, nu vor intra în, în incapacitate de plată și de aceea trebuie să creăm o siguranță pentru fiecare cetățean care economisește. Fiecare cetățean fie pune bani la bancă, fie are o asigurare unde plătește uh, lunar și cred că trebuie să cerem și băncilor să dea dovadă de aceeași, uh, um, același caracter rezonabil pe care îl cerem cetățenilor atunci când ei economisesc. Încă ceva referitor la această bază de calcul a contribuțiilor. Comisia a făcut o propunere pe care eu o preiau, însă o preiau în mare măsură. Dar numai ca model. Un model pe care țările pot să îl și-l asume pentru a calcula cât trebuie să contribuie fiecare institut pe, până la acest plafon de 1,5%, astfel încât oala să se umple cu bani. Eu cred că piețele bancare din Europa sunt atât, atât de diferite încât e nevoie de o mai mare flexibilitate. Există piețe bancare, am discutat în ultimele șapte luni cu foarte mulți reprezentanți, nu vreau să dau nume, dar aș, aș numi aceste sisteme plictisitoare. Pe de altă parte, există bănci, adică ei au bănci care au cam același profil de risc, fără diferențe foarte mari. Dar, dacă ne uităm, Uh, pe de o parte la Royal Bank of Scotland și pe de altă parte la aceste uh, instituții de credit, mă întreb dacă spreadurile uh, propuse de comisie sunt uh, fezabile și de aceea la, alineatul, la articolul 11, alineatul 3, am introdus posibilitatea ca statele membre să aibă o mai mare flexibilitate care să corespundă profilului de risc al băncilor de la 10 până la 300 sau până la 350. E o valoare care trebuie să fie stabilită de statele membre, dar nu în mod arbitrar, ci corespunzător dispozițiilor din acest articol 11.3 și anume pe baza unor orientări care trebuie să fie elaborate deocamdată aceste orientări, astfel încât și în acest caz să se acționeze conform unui standard european, dar cu o foarte mare, mare flexibilitate la nivel local. Thank you very much. Uh, we now have uh, deadline from... Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor e 31 martie. Pe 20 aprilie examinăm amendamentele și pe 29 mai votăm. Apoi, uh, în plenară, vom avea votul în iulie. Trecem la punctul 17, schema de garantare a asigurărilor. Peter Skinner. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte. Cred că facem o trecere foarte lină de la depozite la asigurări dar vă avertizez că asigurările nu seamănă cu uh, depozitele bancare. Știu că sunt unii care cred că nu ar trebui să existe niciun fel de schemă de garantare a produselor de asigurare. Eu nu sunt de acord. Știu că mm, în lumea financiară modernă mulți uh, doresc cel puțin un fel de grad de siguranță, de securitate, vor să aibă certitudinea că instrumentele la care ei au subscris uh, vor funcționa. Deci, uh, ei practic uh, își depun economiile. Nu te poți aștepta la. Nu te, nu te poți aștepta ca. Um, la, ca în cazul Equitable Life, să găsim uh, responsabilii de fiecare dată și să putem despăgubi lumea. Deci, um, noi avem un rol foarte important pentru că trebuie să creăm un mecanism la care lumea să poate subscrie. Comisia are deja câteva idei bune și cred că pot să fiu de acord cu multe dintre lucrurile din raportul său, deși nu cu toate. Cred că este bine să existe un fel de intervenție din partea Uniunii Europene. Nu știu dacă este bine să existe o schemă de garantare a Uniunii Europene. Așa cum uh, auzeam și mai devreme, există o mare diversitate a produselor de asigurare și unele țări chiar uh, nu doresc să abordeze această problemă. Deci probabil că diversitatea este mult prea mare. Totuși e bine să existe ceva care să fie coordonat, consolidat și uh, până la un punct să răspundă așteptărilor deținătorilor de polițe din toate statele membre. De asemenea, Cred că ar trebui să punem un fel de presiune pe autoritățile de supraveghere interne. Acestea au un rol foarte important, ele trebuie să fie trase la răspundere, să fie responsabilizate și să verifice ce se întâmplă pe teritoriul lor. Acest lucru a reieșit din discuțiile noastre cu uh, autoritățile și uh, Uh, se leagă foarte bine de uh, insolvabilitate 2. Trebuie să existe un fel de armonizare a normelor și a modului în care sunt structurate schemele de asigurare, de garantare asigurărilor. De exemplu, un deținător de poliție din Slovacia ar trebui să aibă exact aceeași experiență atunci când um, face o solicitare de despăgubire de la o bancă care are poate sediul în altă parte și care intră în incapacitate. Trebuie să existe deci coerență, să existe un nivel de protecție asemănător. Eu cred că ar trebui să existe 100% protecție pentru consumatori în caz de posibile pierderi. Nu ne putem aștepta de pe acum să prevedem ce tip de asigurare va merge bine sau care va eșua. Um, trebuie să prevedem de pe acum că se poate ca asigurătorul să intre în incapacitate. Știm că nu se întâmplă foarte des, dar se poate întâmpla din când în când și știu că majoritatea intră în ce se numește runoff, adică nu au uh, suficiente disponibilități pentru a plăti pe toată lumea, dar pl- pot plăti pe unii dintre deținători. Trebuie să ne asigurăm că aceste companii vor putea să onoreze majoritatea plăților și uh, că își vor respecta toate angajamentele. Probabil că în acel moment uh, nu vor mai putea încheia noi contracte. Mă interesează și ideea de a acoperi uh, întreprinderile mici. Nu văd însă cum s-ar putea face. Și să nu uităm uh, principiul proporționalității. Uh, avem uh, praguri, dar nu avem uh, o definiție necesară a IMM-urilor în Uniunea Europeană. Nu știm exact ce înseamnă, nu știm care dintre IMM-uri ar putea fi afectate, deci nu putem uh, să evaluăm de pe acum efectele și proporționalitatea. Eventual, Comisia ar putea să revină cu propuneri ulterior în acest sens. Deocamdată nu sunt pe deplin convins că putem încadra și IMM-urile aici. În ce privește acel fond de finanțare ex ante, uh, știu că aceste fonduri uh, sunt menite în principal să, se, să asigure faptul că există suficienți bani uh, pentru a satisface cererile dețintorilor de polițe, însă acest lucru nu înseamnă neapărat finanțare în avans ex ante. Finanțarea acestor scheme de garantare ține de uh, statele membre. Se aplică principiul subsidiarității și cred că așa ar trebui să și rămână cu condiția ca toți consumatorii să aibă condiții egale. Nu contează cum uh, operează compania, ci regulile ar trebui să fie aceleași. Trebuie să ne asigurăm că schema uh, este conformă cu scopul și în raportul meu cred că AEOP ar trebui să aibă un rol foarte important în testarea rezistenței acestor scheme și să dea recomandări atunci când constată că schemele nu sunt conforme cu scopul. Trebuie să identifice bunele practici și să raporteze Parlamentului și Consiliul despre cum ar putea fi îmbunătățite. S-a vorbit despre fondurile necesare pentru prefinanțarea acestor scheme. Cred că este aceeași problemă ca și la garantarea depozitelor. Mă opresc aici și aștept să îi aud pe raportori din umbră. Președinte, cred că Jean-Paul dorește să vorbească din partea lui Otmar Caras. Că, doamnă președinte, domnul Marcaraz, care lucrează foarte mult chiar cu accidentele lui, mi-a trecut această notă ca să vă fac comentarii pe scurt. Uh, pentru Otmar Cas, funcția de uh, finanțare nu trebuie să, reglement, să armonizeze uh, uh, specificitățile în fiecare țară cu domnul Skinner e de acord despre armonizarea minimă în legătură cu sistemul de garanție a asigurărilor care nu trebuie puse în aplicare decât în ultim uh, recurs, zona geografică trebuie să fie țara de origine, trebuie să uh, fie protejați consumatorii și nu întreprinderile și domeniul de aplicare trebuie să se rezume la asigurarea pe viață și nu la produse, produsele care nu sunt pe viață. Domnul Marcaras este de acord cu domnul Skinner în legătură cu riscul pentru consumatori contribuabili care trebuie să fie foarte scăzut, controlul controlurile eh, eh, european și naționale trebuie să fie consolidate și ca să ajungă la o implicare a Autoritatea Europeană a Asigurărilor. Finanțarea Comisiei este scutită, este excepțională. Domnul Gras consideră că modul de finanțare trebuie să fie decis în cazul subsidiarității de către statele membre. Domnul Caras dorește să vă atragă atenția asupra următoarelor puncte. Raportul Skinner evocă diferite modele. Domnul Caras dorește să le precizeze cu posibilitatea fie de a indemniza consumatorul, fie de a transfera contractul către o altă eh, societate de asigurări pentru a continua garanția fiind vorba de detaliile de definire, solvabilitatea n-a fost tratată referitoare la activele și responsabilitățile aferente, pentru că aceste puncte nu sunt clarificate, nu trebuie, nu putem pro, eh, propune o nouă legislație. Domnul Skinner include intermedierii în asigurări, dar domnul Caras eh, este de altă părere. El crede că nu trebuie să fie acoperit de sistemul de garanta, garanție fiind vorba de o dată limită pentru indemnizația eh, consumatorilor, domnul Caras consideră că aceasta trebuie să fie amplă pentru a respecta situațiile deosebite de Mm, exemplu atunci când eh, este în curs o acțiune în justiție. Și sistemul de protecție a consumatorilor trebuie să excludă persoanele care, lucrez, eh, care lucrează direct pentru societățile de asigurare. Iată câteva observații făcute de domnul Carat și pe care vi le-am transmis eh, cu plăcere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult, petar ca întotdeauna ai eh, lucrat foarte bine și ai căutat să găsești eh, câteva soluții eh, în acest proiect de raport. Cred că este esențial să menționăm că asigurarea este altceva decât o, o investiție bancară și dacă compari în pachetul diferitele tipuri de legislație fiecare sunt diferite. Deci cred că trebuie să reflectăm și noi, așa cum o faci tu, aceste diferențe. Uh, să subliniez că sunt de acord cu uh, principiile um, uh, naționale, cu organizația minimă. Putem ajunge la o organizație maximă, dar aceasta este pasul următor și cred că trebuie să discutăm domeniul de aplicare așa cum uh, ai făcut și cred că acesta este un esențial și trebuie să încercăm să definim ce ar putea ce am putea cere comisiei așa cum am discutat și așa cum ai, eh, acum ești un expert în această materie, acest tip de asigurare care este acoperită în solvabilitatea 2 și modul în care tratăm aceste tipuri de asigurare de viață care seamănă cu fondurile de pensii eh, care sunt utilizate ca atare și așa cum știți foarte bine există diferite eh, tipuri de pensii în diferitele țări eh, scandinave care creează probleme în cadrul solvabilității 2 și care pot să și ele să ridice probleme, deci cred că trebuie să circumscriem aceste lucruri. Vorbiți despre o protecție la 100% dintr-o perioadă eh, încheiată, dar eh, aici eh, cer mai multe lămuriri pentru că nu știu care, ce, pe ce poziție să mă instalez. Ați vorbit despre extinderea uh, uh, la activități, acoperirii la activitățile frauduloase, frauduloase și vânzările uh, necinstite, dar acestea nu sunt acoperite de textul Comisiei și aș vrea să știu ce credeți, pentru că dacă luați, de exemplu, și cred că aceasta este în regimul indemnizației investitorilor în uh, Marea Britanie aveți o uh, definiție mai largă a acoperirii garantării consumatorilor deci dacă încercați să ajungeți la același obiectiv pentru întreaga Europa uh, cred că totuși există niște explicații care trebuie să fie date pentru că aici nu este vorba numai de faliment evenimente sau activități frauduloase, ci este vorba și de altceva, ori acest lucru ar, e, nu e ușor de, de definit și de altfel, ca, cred, că dacă vorbim și aici este un răspuns oarecum la ce s-a spus, noi lucrăm cum trebuie în acest comitet și protejăm pe toți consumatorii și pe de altă parte o parte dintre noi suntem uh, răspunzători uh, pentru alte lucruri, dar nu putem întotdeauna să uh, garantăm totul. Și aceasta este um, o remarcă din punctul meu de vedere. Fondurile. Eu încerc să se ajungă uh, la o, finanțare rezonabilă uh, în regimul investitorilor și este vorba de uh, un finanțat exempt. Eh, și am totuși anumite dubii eh, pentru că constat că une, altele instituții au și ele eh, dubii cu aceste, aceste lucruri și poate că aici este și mai bine să avem asemenea dubii pentru că dacă întrebi câte companii de asigurare Uh, dau faliment sau uh, frau, sunt frauduloase în această perioadă uh, și companiile de asigurare au creat probleme în sectorul financiar și răspunsul este, cel puțin din ce spun eu, este nu. S-ar putea, dar nu Trebuie să procedăm uh, pas cu pas și uh, direcția uh, ta este cea corectă și din punctul meu de vedere cred că am putea să facem unele amendamente și chiar să, să o și ameliorăm. Vă mulțumesc! Sven. Vicky? Sven? Foarte puțin după aceea vorbești tu. Dacă ești grăbită, poți să vorbești după aceea câteva, câteva puncte pentru că, că nu sunt expert în uh, asigurări. Vorbind de uh, acoperirea la 100%, eu uh, mă întreb dacă este într-adevăr putem spune că toată lumea poate să retragă 100% dintr-un proiect de asigurare viață, de ce să nu punem șacheta mai sus decât 100%? Trebuie să ne gândim la acest lucru termenul de rambursare și de versa, versare, eu cred că atunci când ajungem la o poli, poli, poliță de asigurare, uh, aceasta este o parte importantă pe, pentru vândarea de portofolii și putem să transferăm uh, portofoliul la alt furnizor mai curând decât să primești uh, banii în lichid. Și a treia întrebare, dacă o companie frauduloasă rămâne solvabilă, ei trebuie să, vi, să vă adresați înainte de a dat fondurile Aceasta era mulțumesc. Sven. Da. În primul rând, voi lucra cu dumneavoastră în, pe această problemă și am avut o e, cooperare fructuoasă și pe schema de in, compensare a investițiilor, indemnizația investitorilor, dar cred că va avansa. Și adresez cele mai bune urări lui Hotmar Caras, de însănătocire și sper și îmi pare rău că i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Și am câteva observații generale. În primul rând, cred că avem uh, tendința să nu analizăm problemele serioase, ceea ce uh, nu ni s-a întâmplat până acum. Și această parte a problemei uh, dezbaterii de azi, toată lumea este conștient de problemele din sistemul bancar și asigurările în momentul de față sunt cum ar fi oamenii buni și dar asigurarea e diferită de bănci și afectarea crizei nu a fost uh, uh, în asigurări, de aceea îi tratăm în mod deosebit, dar în același timp nu trebuie să creăm un mit și unul din aceste mituri este, din perspectiva mea, uh, faptul că nu au nimic de a face cu criza și că nu au avut nicio problemă din cauza crizei, dar trebuie să fim conștienți că ce se întâmplă pe piața europeană euro și să fim conștienți ce s-ar fi întâmplat cu, asigura, cu asigurările dacă nu am fi salvat băncile și ce s-ar fi întâmplat cu asigurare dacă nu am fi salvat băncile cu, ma, cu intervenții de, de, politice pentru a, garan, da, a oferi garanții asigurările au investit fără să se gândească foarte mult la riscurile potențiale în subpiețe și de aceea au, ar, ar fi fost în mare încurcătură dacă nu ar, dacă nu ar fi dacă ar fi cheltuit banii publici pentru a rezolva probleme private, ceea ce nu trebuie făcut s-ar putea să fie un caz în sectorul bancar, dar în sectorul asigurărilor e, situația e diferită. Trebuie să examinăm cu seriozitate această problemă și aș vrea să ridic două probleme diferite. Prima este că trebuie să examinăm, să fim atenți cu prudență celelalte două scheme și mai ales schema bancară, aceasta înseamnă că există anumiți actori care sunt membri a acestor sisteme, regime care, sau, care sunt deja și care, dacă ar da faliment, ar fi prea mari ca să-și îndeplinească promisiunile, angajamentele. Deci cred că trebuie să ne gândim foarte bine la aceste chestiuni și anume la dimensiune. A doua remarcă e foarte importantă. Trebuie să ne gândim la Eh, expost. Eh, eh, putem, suntem foarte, confid, foarte încrezători și în sistemul de asigurări și că acesta poate să justifice o schemă de finanțare ex post există argumente importante împotriva acestui lucru. De exemplu, dacă o companie de asigurări de faliment, ea nu mai va contribui la propria ei salvare pentru a relua argumentele importante în favoarea unei finanțări exempt. Al doilea, e prociclic dacă avem o problemă importantă pe piața financiară și că facem export post, uh, atunci când această problemă uh, afectează piața, uh, vom avea mari dificultăți, cerem contribuțiile expost, de aceea cer colegilor să se gândească foarte serios la această compensare și trebuie să spun că mi se pare că unul din sistemele existente uh, Eh, au, eh, au anumite probleme și anume eh, și ele ar trebui să figureze în sistemul asigurărilor și anume un, o finanțare ex post. Și mai văd o problemă care poate să fie pusă și legată de armonizare minimum și maximum. Eu cred că trebuie să luăm o hotărâre. Dacă mergem pentru o armonizare minimă, aceasta înseamnă sistemul existent în diferitele state membre va fi diferit, dar în acest caz, dacă în același timp așa cum propune raportorul pentru Uh, reglementare internă uh, pentru a, vom avea diferiți actori cu diferitele niveluri de protecție în uh, țara respectivă și aceasta denaturează competiția așa cum nu trebuie să o facă și de aceea cred că dacă mergem la o armonizare minimă avem nevoie de o aprobare a gazdă și această dezbatere cred că ar trebui să o aprofundăm. Sunt de acord, așa cum au propus eh, raportorii din umbră. Ultima eh, se referă la IMM-uri, eh, așa cum a spus Sharon, eu sper că vom putea nota în raport că acoperind persoanele naturale nu este exact ceea ce dorim noi. Dacă există considerații legale, aș vrea să le aflu. Poate putem eh, să eh, subliniem schimbările necesare. Eh, aceasta ar fi prima mea observație de început sunt foarte interesat de aceste lucruri și cred că la sfârșit contribuția la acest sistem este uh, fundamental exempt uh, uh, în funcție de riscurile companiilor de asigurare respective, așa cum am discutat despre bănci și cred că trebuie să luăm în seamă riscurile sistemice și pentru cele deosebit de mari și care și în orice caz, în caz de insolvabilitate, avem nevoie de o intervenție publică și să prevedem o contribuție mai mare la aceste sisteme. Dar toate acestea vom găsi, vom găsi soluții. Mulțumesc foarte mult și aștept foarte mult din această colaborare. Mulțumesc, Sven. Quickly. Peter, o să te rog să tragi concluziile. Da, foarte succint. Îmi pare rău să aud că domnul Caras nu se simte bine. Nu știu uh, ce se întâmplă cu dumnealui, dar, uh, Jean-Paul, dacă îmi dai voie, o să te iau la o parte după ce terminăm și să-mi spui. Da, uh, s-a vorbit despre transferurile și suspiciunile de plată, a spus asta Vicky, când se fac transfer de la o companie la alta țară, la alta. Voi analiza acest lucru în raport. S-a mai vorbit despre partajarea responsabilității, propunerea de noi acte legislative, intermediari. Trebuie să vorbim despre acestea mai în amănunțime. Dacă considerați că e nevoie nu neapărat de legislație nouă, ci legislație care să fie corelată cu insolvabilitatea 2, care a fost lăsată la o parte. Poate că lipsește o piesă din acest puzzle. Dacă da, atunci vom încerca să remediem. Din câte am înțeles, uh, domnul Caras este foarte priceput în acest domeniu al asigurărilor și are multe de spus. În ce privește mm, cele spuse de Oli Schmidt, um, Oli, îți mulțumesc pentru sprijin, dar um, iată cum văd eu lucrurile în legătură cu vânzările abuzive. Aici, în acest for, uh, nu știu dacă eu eram pentru, dar eram raportor din partea liberalilor, cred că s-a aprobat până la urmă, uh, s-a votat în legătură cu Equitable Life. Acolo uh, am stabilit că oamenii au uh, cumpărat polițe vândute abuziv. Nu credeau că dacă o companie face o promisiune, nu o va ține. Și Acum cred că ar trebui să luăm în considerare și vânzarea abuzivă și efectele potențial catastrofice ale acestui fenomen. Deci să încercăm să vedem dacă putem să includem și acest lucru. Și vom reveni la cazul Equitable Life. Cred că pentru mulți dintre noi uh, acel caz a fost uh, un punct de cotitură și la nivel legislativ. În ce privește finanțarea, știu că există o diversitate de instrumente de finanțare și avem aici uh, reprezentanți ale mai multor uh, modalități de abordare. Avem uh, diferențe în Marea Britanie, în Franța, în Germania. Există companii mici de asigurare, companii foarte mari. Deci această diversitate înseamnă că rămâne o întrebare foarte dificilă despre cum le putem finanța cum putem finanța schemele. Fondul interpreților, de exemplu, știu că este um, cu participarea unor oameni din mai multe țări și că el operează în mai multe țări. Uh, trebuie să fim atenți să nu oferim prea multe derogări și să fim atenți să nu trecem peste ceea ce am obținut prin Insolvabilitate 2. Acolo aproape că toată lumea și-a pierdut părul de pe cap, așa ca mine, încercând să găsească o propunere acceptabilă. Deci înțeleg uh, ce vreți să spuneți, uh, însă uh, e aceeași problematică ca și în cea din domeniul bancar. Riscăm să sărim unii la gâtul altora. Trebuie să găsim un compromis. Sigur, nu înainte de a purta dezbaterea. Problema responsabilității. Da, sunt de acord. Cu toții trebuie să ne asumăm, trebuie să există o plasă de siguranță și trebuie să existe responsabilitate și din partea noastră al juitorilor să ne asigurăm că oamenii nu um, se angajează în contracte inechitabile și uh, care nu permit o despăgubire. Sven avea dreptate și, și el și alții atunci când vorbeau despre acea acoperire 100%. În unele țări există, n-ar trebui să le cerem statelor respective să renunțe la ea. Dar uh, va trebui să discutăm despre acest lucru în dezbaterea noastră generală și despre cum um, intervine subsidiaritatea, pentru că asta înseamnă că uh, nu putem uh, să le cerem oamenilor să dea mai mult și să primească mai puțin în schimb. Tot Sven uh, a vorbit uh, despre alte aspecte legate de insolvabilitate 2. Cred că ar trebui să rediscutăm uh, acest act legislativ și să revedem măsurile de punere în aplicare. La cerințele de capital, ele sunt complet diferite de cele din industria bancară și aș vrea ca și industria bancară să le adopte. Um, să existe termene uh, mai lungi pentru uh, capital, uh, ce măsuri adecvate, ce nu sunt adecvate și acea scară a intervenției sunt um, mult mai multe decât simpla măsură a cerinței de capital. Pentru a um, face o aplicare bună a insolvabilitate 2, există mult mai multe lucruri de făcut. Deci um, sunt uh, treburi care trebuie făcute în practică, nu lăsate doar la nivel de reglementare. Și vrem să ne asigurăm că se respecte procentul de 100% și nu să acceptăm doar compromisul oferit de insolvabilitate 2. Trebuie să le împăcăm cumva pe cele două. Va trebui să ne învârtim puțin în cerc și să vorbim uh, despre măsurile de punere în aplicare care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere și aștept uh, cu nerăbdare continuare. Președinte, mulțumim, Peter. Termenul de amendare este 23 martie la prânz. Examinarea are loc pe 19 aprilie, votul pe 24 mai și sperăm ca în iunie să putem vota și în plenară. Mergem mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume guvernanța economică globală. Raportul este Gunnar Höckmark. Îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Am să vă transmit uh, proiectul de raport. O să-i dau și raportelor din umbră. Cred că ar fi bine să-l aibă înainte ca eu să-mi fac prezentarea. Prezentarea va fi scurtă, Vreau doar să spun uh, că trebuie să avem în vedere faptul că echilibrul economiilor globale, echilibrul global al economiilor este diferit astăzi uh, față de ieri. Instituțiile uh, devin tot mai globalizate după cel de-al doilea război mondial. S-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci până acum. S-au schimbat multe lucruri, acum trăim într-o realitate economică complet diferită. cel mai mare dinamism uh, are loc uh, în afara noastră. Uh, până recent, cele mai dinamice economii erau uh, cele din Statele Unite, din uh, Uniunea Europeană. Acest lucru nu mai este valabil. Nu mai suntem economii dominante. Trebuie să ne uităm la modul în care se dezvoltă economiile emergente. Cred că putem spune că unul dintre motivele principale ce au dus la criza financiară este că economia globală nu s-a ajustat la noul echilibru de puteri. Trebuie să discutăm despre dezechilibre și echilibre, deci. E important să ținem minte faptul că întotdeauna au existat uh, dezechilibre. Au existat decenii întregi în care lumea treia s-a confruntat cu o gravă sărăcie. Așa. Asta înseamnă dezechilibru. Nu s-au făcut investiții, nu a existat creștere în părți foarte mari din economia lumii. Sărăcie. Dar au apărut schimbări. Unul dintre multele puncte de plecare este următorul. În ultimii 30 de ani am văzut că numărul de oameni care trăiesc în prosperitate relativă a crescut de la 1 miliard la 4 miliarde ceea ce înseamnă că există condiții complet diferite pentru guvernanța globală și pentru ordinea economică mondială, dacă pot spune așa. Acum, ceea ce trebuie făcut la nivel global este să asigurăm transparență, să instituim reguli pentru stabilitatea sistemelor financiare, să înțelegem cum funcționează monedele, valutele și uh, să înțelegem mai bine aspectele monetare pentru că una dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi și care existat și înainte de criză este că nu se monitorizează suficient de bine politicile monetare. SUA a fost cea care a creat cele mai multe probleme. Și astăzi vedem uh, lucruri similare. Dacă ne uităm la politica monetară a SUA, vedem uh, că există încă acolo rădăcinile unor, unora dintre problemele cu care ne-am confruntat. Iar când uh, discutăm de dezechilibre, mai trebuie amintit că dacă există un dezechilibru, el este creat de două părți, cel puțin. Vorbim uh, și despre surplusuri și despre deficite. De obicei, deficitul este cel care uh, face contraponderea surplusului. Sunt economii care cheltuiesc mai mult, ele cauzează un surplus în alte economii. Uh, nu mă gândesc aici neapărat la Europa, putem să ne liniștim, mă gândesc la alte exemple. Surplusul apare în China, ca urmare a unui deficit din Statele Unite. Acestea două trebuie analizate simultan. Cred că trebuie să privim uh, înainte, reținând câteva lucruri uh, cheie. Mai întâi, în ce privește instituțiile globale? Cred că trebuie să ne asigurăm că avem instituții globale puternice în cadrul femeii. Cred că este important ca G20 să joace un rol foarte uh, pregnant în pentru a ne asigura că există transparență și stabilitate. De multe ori am auzit vorbindu-se despre uh, insolvabilitate 2, de exemplu. Acestea au o legătură cu modul în care uh, acționează companiile și structurile globale. Aș vrea ca aceste instituții globale să aibă un rol similar cu femeiul, să aibă un rol mai puternic, să există cooperare globală mai multă, inclusiv în G20, să există mai mare transparență și o, un mai mare echilibru. Am amintit uh, valutele. Nu cred că ar trebui să avem uh, reguli noi pentru valutele noastre, ci ar trebui să ne asigurăm că ele se dezvoltă ținând cont mai mult de realitățile pieței. Aceasta ar fi o mare evoluție. Trebuie să existe disciplină în ce privește politicile monetare, deoarece, așa cum ziceam și mai devreme, ele sunt cele care cauzează foarte adesea problemele valutare. Și aici își mai adăuga încă un lucru, un al treilea. Dacă vrem să obținem un echilibru sau o dezvoltare economică globală mai stabilă, trebuie să analizăm mai bine sistemul comercial, sistemul de comercializare la nivel global. Deocamdată nu avem piețe globale așa cum credem și acest lucru este spre dezavantajul Europei. Iată de ce apar deficite acolo unde ele există. Cred că dacă am avea o deschidere mai mare a comerțului în materie de servicii, acest lucru ar aduce beneficii pentru economia europeană. Ar contribui la sporirea exporturilor, ne-ar reduce deficitul, poate chiar ar crea un surplus la noi. De asemenea, într-o perspectivă globală, cred că ar trebui să fim atenți și la piețele agricole. Ele ar putea fi o oportunitate pentru multe din um, țările din lumea treia. Ar putea exporta. Și știu că aceste probleme pot fi sensibile pentru unii, însă dacă vrem să avem o abordare mai echilibrată cu privire la economia globală, trebuie să luăm în considerare și sectoarele care contribuie la dezechilibru în momentul de față. În acest raport uh, am încercat să enunț principalele idei prin care putem contribui la emergența instituțiilor de care avem nevoie din 2011 mai departe. Trebuie să lăsăm la o parte structurile învechite mentalitățile tradiționale de după al doilea război mondial, când s-au format instituțiile globale. Cred că discuția aceasta este foarte interesantă și va avea un impact real. Pentru că dacă Europa poate să aibă în sfârșit o viziune realistă asupra ceea ce poate realiza și va înființa niște structuri stabile care să fie reprezentative pentru economia globală de astăzi, vom putea să înființăm un tipar, pentru, un model pentru o dezvoltare economică mai durabilă pentru viitor. Dacă ne uităm uh, la lumea de astăzi, inclusiv la evenimentele din Japonia, vedem că e nevoie de instituții globale stabile. Dar este nevoie să le stabilim și un scop politic realist să creăm uh, condiții stabile pentru dezvoltarea economică. Aștept uh, să ascult uh, discuțiile ce vor urma și întâlnirea cu raportorii din umbră. Președinte, mulțumesc. Mulțumesc, Gunnar, foarte mult. Acum deschidem discuția. Criza financiară a fost internațională. A a început într-o țară și s-a răspândit peste tot. Criza economică este internațională. Problema datoriei se găsește pe ambele maluri ale Atlanticului și problemele sunt globale. Suntem de acord că problemele internaționale cer uh, soluții globale și sunt de, sunt de acord că trebuie să contribuim la această mare responsabilitate și să amintim că sistemul uh, monetar internațional s-a, prăbu- s-a, a făcut colaps în 1971 uh, și uh, am găsit soluții de la un an la altul. Unele uh, probleme se pun, cum avem lichidități suficiente, e corect să utilizezi valuta națională pentru plăți internaționale. Așa încât sunt de acord cu faptul că instituțiile internaționale sunt o relicvă a trecutului. G20 a început, dar trebuie să ne punem întrebarea dacă aceasta este calea spre viitor de ce nu începem să vedem care sunt institu- instituțiile guvernanței globale pentru femei și G2, lumea, Banca Mondială, Organizația de Comerț Internațional Mondial și așa. Guvernanță care pentru moment este servită de G20, dar sunt discuții că aceasta ar putea să fie mai bine formalizată astfel încât problema Problemele sunt la ordinea zilei. În primul rând, guvernanța care trebuie să se ocupe de corupție și transparență, problemele monetare, inflație, Uh, provocate de petrol, uh, alimente, orice altceva uh, și trebuie să căutăm stabilitatea globală. Deci, ca raportor de numbră, aștept cu nerăbdare să lucrez cu domnul Huckmar ca raportor și să colaborez cu el în ceea ce cred că este un subiect foarte important pe care Parlamentul poate să contribuie. Domnul Hockner Gunnar Hogmar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă Gunnar ai o sarcină imposibilă, sunt uh, plin, uh, te admir și ai toată admirația mea uh, și trebuie să vedem soluții la probleme. Sunt de acord cu colegii că, că guvernanța globală este astăzi dramatic de importantă astăzi, ținând seama de realitatea și viitorul nostru. Și eu cred că avem nevoie de, de guvernanță economică, nu numai pentru că, așa cum am spus, spus, pentru că soluții, avem nevoie de soluții globale, dar pentru că piețele au nevoie de reguli și aceasta numai abordarea globală incorporează aspectul global și aspectul național și cred că trebuie să acordăm mai multă atenție guvernanței globale și din cauza dezechilibrelor, așa cum ați spus avem nevoie, trebuie, trebuie să ne dăm un răspuns la aceste dezechilibre și aceasta nu se poate face decât dacă funcționăm printr-o guvernanță economică globală. Criza, bineînțeles, a revelat ineficiența de astăzi și din lume, elementele care, omisiunile și lipsa de competențe ale instituțiilor existente și acest vacum de competențe trebuie să ducă la apariția a noi organisme și trebuie să fie și organisme ad hoc care Eh, din cauza unor eh, deficiențe, din cauza guvernanțelor, eh, întreprinderilor de guvernanță mondială, ceea ce ne trebuie avem este transparență, ori în instituțiile actuale nu ne prezintă această transparență și nu sunt o, permanent, o soluție permanentă pentru mm, problemele noastre. Rolul acestor instituții informale astăzi sunt prezentate pe baza uh, lui G20 uh, care s-a dezvoltat foarte rapid și cred că dacă or, uh, vedem care e istoria lui G20 a, a avansat foarte repede ca să, de la G7 care și-a pierdut rolul dominant din trecut, dar dacă ne gândim în ce măsură dacă G20 este gata să să preia uh, um, leadership-ul global. Eu nu cred că avem nevoie de o nouă responsabilitate. Deci, cred că aceste uh, instituții ad hoc uh, avem o situație de guvernanță globală nesigură. Și nu se poate menține prea mult. Ele uh, în 2008 au acționat din uh, frică și de aceea erau eficiente, dar cred că astăzi au apărut alte interese la suprafață și un alt punct pe care vreau să-l ridic, pe, pe care l-ați menționat, Gunnar, cu alte cuvinte, cred că guvernanța globală, ca să fie efectivă, trebuie să reflecte interesele tuturor părților interesate, pentru că altfel deciziile nu sunt respectate și nu putem gă, gă, găsi soluții permanente. Întrebarea și sper că raportul va răspunde dacă suntem gata astăzi să avem o viziune comună globală uh, pe termen lung uh, sau să trebuie să fim pragmatici că dacă ne uităm la uh, dezechilibre cineva trebuie să le monitorizeze, să le rezolve dar vedem că există disparități în legătură cu poziția interesele naționale și cu dezechilibrele generate de fenomene eh, naționale și nu sunt sigur că suntem acum pregătiți eh, la această viziune, pentru această viziune comună și trebuie să avem soluții pragmatici nu știu dacă, nu aceasta e, dacă aceasta nu este un, o, o abordare mai realistă. Mulțumesc! Mulțumesc, Gunnar. Gunnar, dacă vrei să... Da, vă mulțumesc foarte mult eh, pentru aceste observații. Eh, contribuții foarte bune și cred că putem face foarte multe lucruri împreună. Eh, aș vrea în primul rând să spun că G20 este o expresie a faptului că economia globală s-a schimbat de la G7, de exemplu. Și totuși, putem să ne punem întrebarea dacă aceasta este calea cea bună pentru părțile interesate, pentru că G7 era, uh, reunea mari economiști care trebuiau să decidă și aceasta era o necesitate pentru că era foarte important dar nu era reprezentativ pentru toată economia globală. Și altă observație legată de aceasta, suntem cu toții influențați de crizele pe care, criza pe care am văzut-o anii trecuți. Dar când vorbim despre economia globală și instituții globale, trebuie să vorbim de eh, succesele globale pe care le-am văzut în ultimii ani după eh, ce vechile instituții nu au mai avut însemnătate pentru că eh, noi nu am mai avut un sistem uh, uh Bretton Woods și a trebuit să avem uh, piețe, piețe financiare complet diferit, diferite. Uh, era vorba de 2 miliarde și acum 4 miliarde care trebuie să trăiască în prosperitate. Atunci lucrurile s-au schimbat și trebuie să ne gândim și la viitor. Deci problema este să asigurăm cadrul global de transparență uh, și uh, al părților uh, interesate dar și să ne asigurăm că avem o flexibilitate pentru acestea poate că nu stabilitate sau echilibru, ci o dezvoltare stabilă, ceea ce nu e același lucru aceasta este o agentă politică pentru Uniunea Europeană și cred că ar fi fantastic să discutăm aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, Gunnar, și cred că totul a fost foarte interesant. Raportul este foarte interesant. Uh, o agenda, sigur, am vorbit despre aceste lucruri. Prezentarea eh, este la 19 aprilie, 10 eh, mai eh, depozitul, depunerea amendamentelor și apoi 14 iunie examinare și să se voteze pe 19 septembrie. Obiectul este prima sesiune din luna octombrie. Și uh, poate că vrei eh, să iei în seamă și eh, G eh, întrunirea de la Cannes a lui G20 pe 30 noiembrie la plenara, deci mai e timp până atunci. Trebuie să ținem seama de toate aceste lucruri. În teorie, acesta va avea loc în Paris 13, 14, 15 octombrie și cred că poate prin uh, la, sept, la uh, plenarea din septembrie. Uh, în orice caz, cred că trebuie să gândești la acest calendar. Da, cred că scopul nostru este, același, este acesta ca să, fac, să propunem o, un proiect pentru aceasta, aceasta. Oricum avem încă suficient timp și cred că um, raportorii din umbră sunt de acord cu mine. Luați aceste lucruri în considerare. 19 aprilie este următoarea uh, sesiune. Mulțumesc foarte mult și cred că în felul acesta închidem ședința, ridicăm ședința.